Possiamo iniziare? Putem începe? Avete tutti la carta di voto? Aveți cu toții cardul, uh, cartela de vot la dumneavoastră? Procederemo subito ai voti. Trecem acum direct la votul raportului uh, Scota și apoi continuăm cu raportul Garona. Deci, vă rog să introduceți cu toții cartela de vot în aparat. Alegeți cu ce mână doriți să votați. Vreau să trecem foarte repede prin aceste voturi. Thank you. Io procederò alla lettura soltanto dei... Voi citi doar numărul uh, amendamentului, da? Bun. Deci, începem. Articolul 1. Amendamentul, mă scuzați, spune domnul președinte, amendamentul 1. cine pentru? Chi e contrario? Împotrivă. Nu funcționează? Scuza. Mă scuzați. Amendamentul 1. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4. S-a deschis votul? S-a închis votul? Se adoptă. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 8. Să deschis votul. Să închis votul. Se adoptă. Amendamentul 9. Deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 10. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 13. Amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 16. S-a deschis votul. Să vă rog să votați. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 17. Vot pe două părți. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte a amendamentului 17 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 24, lion. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Luis, avem o problemă pentru că uh, socialiștii au un, cu un vot prea multe. Trebuie să o luăm de la capăt. Să votăm din nou amendamentul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 32, Lion. S-a deschis votul. 31 cade. Eh, Deveria votarse. Domnule președinte, amendamentul 31 ar trebui să îl votăm. Ba nu, mă scuzați. False. Fault. Ok. Compreso? Bun, deci cade totuși, da? Bun, cade. Trecem la amendamentul 33. 32. 32. S-a închis votul? Se respinge. Amendamentul 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 34. S-a deschis votul. Votul chiuso. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 35. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum trecem la amendamentul 42, tabagii. S-a deschis votul. Acestui amendament 42 să închis votul. Se respinge. Amendamentul 43 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 44. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 49. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 49 se adoptă. Acum trecem la amendamentul 47. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Amendamentul 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 45. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul este adoptat. Amendamentul 51 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 51 este adoptat. Amendamentul 52. S-a deschis votul. 52, deci. S-a închis votul. Se adoptă. Acum trecem la amendamentul de compromis, numărul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Compromisul 1 este adoptat. Și acum trecem la amendamentul 63. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 63 se adoptă. Amendamentul 64. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul este respins. Amendamentul 65. S-a deschis votul. Andiamo sul 65. S-a închis votul se adoptă. Și acum trecem la amendamentul 74. Amendamentul 74, deschidem votul. Închis votul pentru amendamentul 74. Amendamentul este respins. Amendamentul 75, Niculescu. S-a deschis votul. S-a închis votul amendamentului 75. Se adoptă amendamentul 76. S-a deschis votul amendamentului 76. S-a închis votul. Se adoptă. Cu un vot diferență. 77. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 78, nu, sărit peste el, mă scuzați. Amendamentul 79, Lion. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 80. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 81. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 83. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul este adoptat. Amendamentul 84 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 84 este adoptat. Amendamentul 86. S-a deschis votul acestui amendament. S-a închis votul. Amendamentul 86 să se adoptă. 85, mă scuzați, 85 s-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 85 se adoptă. 88 acum. S-a deschis votul. Amendamentul 88. S-a închis votul Amendamentul 88. Se adoptă. amendamentul 90. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 91. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 91 este adoptat amendamentul 89. 89, deci s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă amendamentul 95 acum. S-a deschis votul amendamentului 95, s-a închis votul, se respinge. Amendamentul 98. S-a deschis votul. Amendamentul 98. S-a închis votul. Se adoptă. 97. Nu, mă scuzați, trecem la 99. Amendamentul 99, Sikerski. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 104. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 100. Lion. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Emendamentul 107. Amendamentul 107. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 112. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 109. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 110. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 111. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 113. S-a deschis votul amendamentului 113. S-a închis votul. Se adoptă. 115. S-a deschis votul amendamentului 115. S-a închis votul. Se adoptă. 116. S-a deschis votul pentru amendamentul 116. S-a închis votul. Se adoptă. 117. S-a deschis votul S-a închis votul. Se adoptă. 118. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 119. S-a deschis votul amendamentului 119. S-a închis votul. Se adoptă. 120. S-a deschis votul Amendamentul 120. S-a închis votul. Se adoptă. Acum amendamentul 121. S-a deschis votul. 121, deci. S-a închis votul. Se adoptă. 124. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 126. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 127. S-a deschis votul, amendamentul 127. S-a închis votul, amendamentul 127. Se adoptă. Amendamentul 130. S-a deschis votul. S-a închis votul. 130 se adoptă. 132. Am deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 131. S-a deschis votul. S-a închis votul. 133. S-a deschis votul. Amendamentul 133. Chiusa procedura di voto sul 133. S-a închis votul la 133. 133 se respinge. Acum 134. S-a deschis votul pentru 134. S-a închis votul pentru 134. Se adoptă. 136. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 136 se adoptă. 137. S-a deschis votul. S-a închis votul. Pentru 137 se respinge. 138. S-a deschis votul. S-a închis votul pentru 138. Se respinge amendamentul 138. Și acum, 139. S-a deschis votul pentru 139. S-a închis votul pentru 139. Se respinge. Amendamentul 141. S-a deschis votul. S-a închis votul. 141 se respinge. Acum 140. Amendamentul domnului Niculescu. S-a deschis votul pentru amendamentul 140. S-a închis votul pentru 140 și acesta este respins. Acum, 142. S-a deschis votul pentru amendamentul 142. Donta. S-a închis votul. Se adoptă. Acum, 144. S-a deschis votul pentru 144. S-a închis votul. 144 se adoptă. 145. S-a deschis votul pentru 145. S-a închis votul. 145 se respinge. Amendamentul 146. S-a deschis votul pentru 146. S-a închis votul. Se respinge. Acum 147. S-a deschis votul. S-a închis votul pentru 147 și acesta se adoptă. 148. S-a deschis votul pentru 148. S-a închis votul pentru 148. Se adoptă. Acum votăm împreună 149 și 150. S-a deschis votul. S-a închis votul. 149 și 150 se adoptă. Acum, 153. S-a deschis votul pentru amendamentul 153. S-a închis votul. 153 se adoptă. 154. S-a deschis votul. S-a închis votul pentru 154. Se adoptă. 155. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 156. La via. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 157. S-a deschis votul. S-a închis votul. 157 se adoptă. 158. S-a deschis votul. S-a închis votul. 158 se adoptă. 159. S-a deschis votul. 159 s-a închis votul și 159 se adoptă. Trecem acum la votul amendamentelor Comisiei Envi. Mai întâi, amendamentul 1. Primul amendament. Comisia Envi. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul numărul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 3 se adoptă. Trecem acum la amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul numărul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 10 se adoptă. Amendamentul 11 din partea Comisiei Envi. S-a deschis votul. S-a închis votul pentru 11, pentru amendamentul 11. Și acest amendament se adoptă. Trecem acum la amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 15 se adoptă. 16 acum. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 17 se adoptă. Și în final, amendamentul 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum votul final pentru propunerea de rezoluție Scotta. S-a deschis votul. S-a închis votul. și raportul Scotta se adoptă. Felicitări lui Giancarlo Scotta. yeah.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 selectată cu viitorul. Dar arată, se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 So your Italian is getting very well. <laughs> well that's right. You should But say at some least figures. yeah. <laughs> Iniziamo con gli emendamenti al rapporto Caronna. Deci începem uh, să votăm raportul Carona. Tutti pronti? Sunteți gata? Putem începe votul, doamnă McGuinness? Albert? Sunteți gata cu toți? Atunci începem să votăm. Amendamentul numărul 1. Ashworth. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 9 pe părți. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Prima parte a amendamentului nou este adoptat. A doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. A doua parte se respinge. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11. S-a deschis votul amendamentului 11. S-a închis votul. Amendamentul 11 este respins. Amendamentul 12. S-a deschis votul. 12. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 14 se respinge. Amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem Acum, la votul propunerii de compromis numărul 1, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă compromisul numărul 1. Și acum trecem la propunerea de compromis numărul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă și compromisul numărul 2.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 S-a închis votul Amendamentul 27, se adoptă. Amendamentul 29. Amendamentul 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 29. Se adoptă. Amendamentul 30. McGuinness. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 31. S-a deschis votul amendamentului 31. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 33. S-a deschis votul. Votăm amendamentul 33. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul numărul 34. Doamna Maghine s-a cerut cuvântul. Vă rog. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. O schimbare foarte, o modificare foarte mică la acest amendament înainte de uh, cuvintele into. Con questa precisazione apriamo il voto su... Cu această precizare deschidem votul amendamentului 34. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 35. S-a deschis votul. S-a închis votul. Approvato. Emendamento 36. Amendamentul 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul de compromis numărul 3 a fost adoptat. Trecem acum la amendamentul 42, McGuinness. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amen... Se adoptă. Amendamentul 43 acum. S-a deschis votul amendamentului 43. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 44 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 45. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum trecem la amendamentul 48 Niculescu. Se uh, S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 48 este respins. Amendamentul 49, vot pe părți. Votăm mai întâi prima parte a amendamentului 49 Dăncilă. S-a deschis votul. Nu, mă scuzat prima parte a fost retrasă, spune domnul președinte. Deci votăm doar a doua parte amendamentului 49. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 50. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum trecem la votul final al raportului Carona. Să deschis votul. S-a închis votul. Raportul Carona este adoptat. Îl felicităm pe domnul Carona. Proseguiamo? Continuăm. Dragi colegi, trebuie să continuăm, să avansăm pe ordinea de zi. Doresc să vă informez că la ședința coordonatorilor, dragi colegi, Grazie Mark. Vi informo nella Doresc să vă informez că la ședința coordonatorilor am hotărât să trimitem o întrebare orală comisiei pentru a cere includerea agriculturii în strategia 2020. Dacă conferința președinților, bineînțeles, a, adoptă, aprobă această solicitare, astfel încât la una dintre următoarele plenare să discutăm despre agricultură în strategia comunitară 2020. Doresc să vă întreb dacă aveți obiecții la această decizie a coordonatorilor. Dacă nu aveți obiecții, invit toate grupurile politice să pregătească proiecte de rezoluție și un proiect comun pentru a încheia apoi dezbaterea pe această temă. Sunteți de acord? e important ca agricultura să facă parte din proiectul comunitar 2020. Bun, acum reluăm punctul pe care l-am sărit ieri din cauza absenței. Quindi eh, riprendiamo con la relazione sulla commissione. Deci e vorba de raportul referitor la comunicarea Comisiei privind uh, prevenirea dezastrelor naturale și a celor provocate de om. Uh, raportorul este Patrao Neves. După cum știți, uh, Comisia a adoptat o nouă comunicare privind uh, prevenirea dezastrelor la nivel comunitar. Doamna uh, raportor a subliniat anumite elemente cheie pe care Comisia trebuie să le țină, să le ia în considerare din punctul de vedere al sectorului agricol, necesitatea unor instrumente eficiente pentru prevenirea riscurilor, dezastrelor, cum sunt inundațiile, incendiile de pădure și așa mai departe, și programe comunitare pentru o finanțare adecvată care să permită aplicarea acestora cer doamnei Patrau Neves să ia cuvântul. Vă rog, doamnă. Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo também. Mulțumesc, domnule președinte. Din, uh, permiteți-mi să, uh, să vă salut, dragi colegi, din partea Comisiei și voi începe prin a prezenta scuze pentru absența mea de ieri. Au fost anulate toate zborurile și nu am avut cum să ajung aici, așa cum ar fi trebuit. Așadar, vă cer scuze pentru orice inconveniență pe care am produs-o prin absența mea și vreau să mulțumesc colegilor pentru că mi-au oferit ocazia să prezint acest punct astăzi. Este un, uh, un proiect de raport uh, referitor la comunicarea Comisiei, o abordare comunitară în privința prevenirii dezastrelor naturale și a celor provocate de om. Nu este deloc un subiect nou, s-a mai discutat în diverse comisii și cu siguranță că nu este nou pentru Parlamentul European și pentru Comisia Agri. Din păcate, această temă uh, este uh, foarte relevantă pentru situația actuală și niciodată nu putem face destul pe acest subiect. Vă rog să-mi permiteți să subliniez faptul că Portugalia, țara mea, a fost afectată foarte grav de furtuni în acest an, în această iarnă. În decembrie 2009 au fost vânturi foarte puternice, în special în partea de vest. Au fost uh, furtuni foarte puternice care au avut uh, uh, impact negativ asupra agriculturii și care vor afecta productivitatea pe următoarele câteva luni. Și, de asemenea, aș vrea să menționez și uh, inundațiile din insule, din insula Madeira, care au demonstrat cât de vulnerabilă este Uniunea Europeană la dezastre naturale. Foarte vulnerabilă la dezastre care pot avea efecte devastatoare. În ceea ce privește raportul nostru, am uh, prezentat subiectul pe larg și am prezentat o serie de bări referitoare la acest subiect, luând în considerare și restricțiile referitoare la timp, la timpul alocat acestei prezentări. Trebuie să decidem uh, la care chestiuni vom dori să ne referim, să decidem care sunt prioritățile și să le includem apoi în acest uh, proiect de raport. Din uh, mailurile pe care le-am primit și din primul schimb de păreri, a rezultat că trebuie să ne referim în, prim, în primul rând la chestiunile legate de agricultură, pentru că alte chestiuni sunt discutate în alte comisii. Prin urmare, această comisie uh, se va um, restrânge la discuțiile referitoare la agricultură. Am să încerc să fac o prezentare foarte succintă și să vă spun cum am văzut eu lucrurile în acest raport. Uh, de asemenea, care ar fi uh, beneficiile și cred că este important să le menționăm. Fără îndoială, dacă ați avut ocazia să citiți acest proiect de raport, veți vedea că apar câteva chestiuni în discuție care sunt uh, foarte strâns legate de zona de intervenție, de domeniul intervenției. Și este foarte clar că este aproape imposibil să discutăm despre prevenire dacă nu discutăm și despre reacția la dezastre, despre intervenție. Este, dacă vreți, un leitmotiv al acestui raport De asemenea, am uh, menționat și alte inițiative din, această, din acest domeniu și uh, am uh, sugerat Comisiei să se inițieze legislație pe această temă, să existe o abordare holistică a problemei, în așa fel încât intervențiile să fie coordonate și, eventual, să putem să stabilim standarde minime în acest domeniu, având în vedere că acum avem ocazia să facem acest lucru. În acest context, propunem stabilirea unei baze de date pentru uh, analiza impactului dezastrelor, care ar avea rolul să monitorizeze situația în mod eficient și să analizeze principalele riscuri și regiuni de risc, fără a pierde din vedere măsurile care s-ar impune în regiunile respective. De asemenea, mai sugerăm și stabilirea unei forțe de reacție rapide care ar fi coordonată la nivel comunitar și care ar fi responsabil atât pentru prevenire cât și pentru răspuns, pentru reacție. Și apoi am dori implicarea actorilor din sectorul agricol. Aceștia nu ar trebui uitați. Acestea sunt primele chestiuni care definesc contextul mai larg. Apoi analizăm mai în detaliu chestiunile legate de agricultură la punctul 4, se discută despre fenomenele naturale, în primul rând. Există foarte multe forme de dezastre naturale și am făcut o selecție bazată pe uh, impactul cel mai uh, serios pe care aceste dezastre îl pot avea asupra agriculturii. Apoi ne-am referit la uh, aspectele sociale uh, ale agriculturii și la producția agricolă care ar putea fi afectată de dezastre naturale sau antropogene. La următorul punct avem aceeași abordare. Privim uh, uh importanța a ceea ce ar putea fi afectat iar la punctul 9, dacă îmi permiteți, aș vrea să fac o corecție. numărul 1257 pe 99 ar trebui să fie înlocuit de nou regulament care este um, 1098 pe 2005 în ceea ce privește apa. Apa este implicată în uh, multe dezastre naturale care au impact asupra agriculturii. Câteodată este prea multă apă, câteodată prea puțină. Apoi, raportul se referă la două chestiuni de importanță uh, foarte mare. În primul rând, asigurarea și, în al doilea rând, fondul de solidaritate al Uniunii Europene. Așadar, în primul rând, asigurarea. Ideea de bază este că ar trebui să uh, facem pași înainte în acest, în acest domeniu și să găsim o soluție în așa fel încât toți fermierii să poată avea asigurări. Indiferent de uh, cum arată sistemele de asigurări în statele respective, pentru că sunt foarte diferite, într-adevăr și uh, trebuie să considerăm uh, și uh, structură, infrastructurile diferite în domeniul agriculturii. Pentru că, bineînțeles că în funcție de diversele infrastructuri uh, există și o altă productivitate și un, o protecție mai mică sau mai mare. Uh, toate aceste lucruri duc la diferențe serioase în ceea ce privește concurența și cred că ar trebui să ne ocupăm de acest lucru. Nu ar trebui să uităm că există state care concurează cu noi și noi concurăm cu ele în acest domeniu. Apoi, fondul de solidaritate este un alt fond care există pentru sprijin în cazul uh, dezastrelor naturale sau antropogene. Și trebuie să ne asigurăm că aceste fonduri sunt disponibile în cazul unor dezastre. Uh, va trebui să vedem cum uh, se, investesc, cum se investește o parte din aceste resurse pentru a se evita consecințele negative ale dezastrelor naturale. De asemenea, nu ar trebui să uităm uh, revizuirea Fondului Social European, care uh, era menit pentru agricultură uh, și intervenție la secetă, de exemplu și este destul de greu să prevedem ce se va întâmpla pe viitor. Mi-e teamă să nu uităm acest punct. Pentru că seceta este o cauză de mari drame în rândul fermierilor. Dacă vă gândiți la anumite regiuni care sunt afectate de dezastre, având în vedere uh, dimensiunile acestor regiuni, atunci eh, veți vedea că unele se califică eh, respectând criteriile fondului eh, european. Dar o insuliță, dacă se confruntă cu un dezastru natural, s-ar putea să, ca acest lucru să însemne uh, o catastrofă pentru viața economică a insulei respective. Există așadar multe contribuții aduse de colegii noștri. A avut loc un prim schimb de opinii și mi-aduc aminte că unele dintre chestiunile principale se refereau la uh, fondul silvic comunitar Uh, anumite chestiuni uh, specifice la nivelul Uniunii Europene, cum ar fi grupul de reacție rapidă la dezastre, apoi uh, planificarea urbană, chestiuni precum diferențierea între nord și sud în ceea ce privește fondul silvic, și având în vedere restricțiile uh, de spațiu, acestea au fost doar menționate, nu am putut să discut pe larg în raport toate chestiunile um, aduse în discuție de către colegi. Dar voi discuta cu Comisia, pentru că și ei au luat în considerare aceste puncte și voi folosi, mă voi folosi de această ocazie să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile aduse fără îndoială că în viitorul apropiat vom avea ocazia de a uh, elabora unele dintre aceste puncte mai pe larg și poate că există multe puncte care nu au putut fi incluse aici, de exemplu securitatea alimentară, care nu a putut fi inclusă în raport, dar, într-adevăr, unele dezastre naturale pot pune uh, un pericol și din acest punct de vedere al, uh, alimente, al, al alimentelor. De asemenea, alte chestiuni, cum ar fi îmbunătățirea calității mediului, Sigur că aș fi vrut să mă refer și la aceste probleme, dar din lipsă de spațiu nu am putut, așa că vom continua să lucrăm în acest fel. vom lua în considerare toate chestiunile uh, pe care le-a ridicat Agri. adesso iniziamo il dibattito. Mulțumesc, doamna Neves, și acum vom lansa dezbaterile. Au existat foarte multe cereri de la de cuvânt, mai întâi de Lange. Allora, Erran. Erran Scarția. Ah, nu mi-ați cerut să luați cuvântul. Foarte bine, atunci Evan, Evan Scarția. Da, mulțumesc, domnule președinte. Eu, într-adevăr, cerusem să iau cuvântul. Uh, poate pentru că ambele ne numim Ester și de asta ați confundat. Mai întâi aș dori să mulțumesc doamnei Patrau pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o referitoare la acest raport, care este foarte important. Este foarte important pentru că este un subiect de actualitate, mai ales în aceste săptămâni, având în vedere ce s-a întâmplat în Madeira, ce s-a întâmplat în insulele Canare, vedem care sunt catastrofele care pot să se întâmple în zonele ultraperiferice. E vorba de zone cu dificultăți, cu dificultăți pentru a găsi soluții, pentru a găsi o formă de ajutor în momentul în care uh, Uh, intervin astfel de catastrofe. De aceea aș dori să uh, susțin pe toți cei care au avut de suferit în ultimele săptămâni din cauza catastrofelor naturale în Madeira și în insulele Canare. În general, eu sunt de acord cu doamna raportor și uh, voi colabora de aproape cu dumnea ei în calitatea mea de coordonator din partea PPE. În plus de aceasta, mie mi se pare să, interesant să avem o strategie globală de luptă împotriva catastrofelor naturale și asta întreaga Uniune Europeană. E nevoie de un protocol de acțiune identic pentru fiecare tip de catastrofă naturală, care să poată să se bizuie pe solidaritatea statelor membre. Știm ce se întâmplă în momentul în care uh, se, au loc inundații, în momentul în care au loc incendii masive. Uh, bineînțeles, avem anumite uh, cunoștințe, știm cum se pot uh, uh, organiza ajutoarele. Dar situația este oarecum dificilă în ceea ce privește zonele ultraperiferice. Și ar mai fi încă un punct care ar putea fi adăugată. O propunere de directivă de luptă împotriva incendiilor de păduri și de luptă împotriva secetei. Acest lucru îl subliniez în așa fel încât să obținem o coordonare mai bună între diferitele politici ale statelor membre în aceste domenii, în așa fel încât să putem optimiza instrumentele comunitare de care dispunem. Și spun acest lucru pentru că în ultima vreme am văzut că a existat o dezmembrare sistematică a acțiunilor în acest uh, domeniu, protecția pădurilor, sau uh, uh intervențiile în cazul în care au loc incendii de păduri. Toate aceste instrumente de luptă împotriva incendiilor, de luptă împotriva secetei, au fost oarecum fărâmințate de către comisie, într-un mod oarecum absurd și prea puțin inteligent, dacă îmi permiteți. De aceea eu vă propun să acționăm în această direcție. În plus de aceasta, am putea cere Comisiei un studiu de viabilitate despre punerea în funcțiunea a unui fond de adaptare la schimbări climatice. Am putea să avem un astfel de studiu un studiu, un studiu prealabil înainte de a lansa în mod concret acest fond, în așa fel încât să știm care sunt măsurile financiare și resursele financiare pentru prevenire, pentru adaptare, uh, în atenția tuturor agențiilor economici care intervin. Și, în final, dacă introducem adevărată uh, politică de gestiune a pădurilor, Uh, trebuie să vedem rolul pe care agricultura și dezvoltarea rurală îl pot avea în această luptă împotriva incendiilor. Și dacă reușim să facem acest lucru, cred că vom reuși într-adevăr să înregistrăm progrese în lupta împotriva catastrofelor naturale. Grazie, onorevole eh, Garcia. Adesso e... Mulțumesc, spune domnul președinte. Are cuvântul doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și doamnei raportor pentru prezentarea detaliată. Vreau să mă asigur de unele lucruri, pentru că, um, apropo de chestiunea asigurărilor, există două forme, una privată și una de stat și uh, regulamentul este 1807 pe 2010. Se pare că în acest an uh, mai puțini fermieri au avut asigurări și dacă există ajutoare de stat date de statele membre, uh, nu înțeleg de ce s-au redus numărul asigurărilor la jumătate. Există uh, disponibilitate în domeniul asigurărilor și din punctul meu de vedere trebuie să prezentăm o explicație comisiei pentru că acest punct se leagă de acest raport cred că este o problemă, mai ales în ceea ce privește viitorul PAC, să existe uh, politici foarte clare de asigurare și uh, o gestionare a riscului. Al doilea punct se referă la fondul de solidaritate și la uh, contribuțiile statelor membre. Să discutăm uh, care, e, care sunt termenii de utilizare a acestui fond și să ne asigurăm că fondurile chiar sunt disponibile în momentul în care apare un dezastru natural. În ceea ce privește inundațiile, mi se pare că uh, ar trebui să ne referim la uh, directiva inundații, care este implementată și care ar trebui să ne ajute să evităm problemele. Dar se pare că avem o problemă de uh, cronologie și un alt punct pe care l-au uh, ridicat în discuție mai mulți colegi uh, se referă la dezastre cum am avut uh, săptămâna aceasta. Există un, o capacitate mobilă a UE, de exemplu un spital mobil care să asigure servicii de urgență foarte rapid în momentul în care apare un dezastru. Uh, pentru că se pare că noi nu avem o astfel de capacitate și ar trebui să analizăm această problemă. Poate nu face obiectul specific al acestui raport, dar în momente de criză, la dezastre naturale, ar trebui să fim pregătiți să asigurăm, să asistăm medical oamenii afectați de acest dezastru. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă McGuinness. Acum domnul Lavia are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu uh, doream să mulțumesc doamnei Patraoneves pentru efortul de sinteză făcut, având în vedere că avea un spațiu limitat în care trebuia să trateze atât de multe probleme legate de abordarea comunicare pentru prevenirea dezastrelor naturale. În intervenția mea aș dorit să mă opresc uh, asupra unui element pe care domnul Patraoneves l-a subliniat, uh, și care cred că merită atenția noastră tocmai pentru a preveni regiunile din sudul Europei dezastrul care sunt incendii. În politica agricolă comună, calculul primelor de mediu se efectuează în funcție de micile venituri și cost uh, pe care le obțin uh, întreprinderile agricole, dar și costurile mari pe care uh, le au pentru aplicarea unor tehnici de producție care permit respectarea mediului. Ar fi bine să se calculeze și cheltuielile suplimentare necesare pentru a face această prevenire a incendiilor care este indispensabilă în uh, zonele cele mai calde Europei vara. Așa cum a spus și dumneavoastră, chiar dacă aș modifica puțin punctul 9 la, al raportului, eu aș vorbi despre o nouă modalitate de calcul al primelor de mediu care să ține cont de aceste costuri mai mari pe care trebuie să le suporte întreprinderile agricole pentru a motiva toate întreprinderile agricole din aceste zone cu risc mare de incendiu să adopte tehnici pentru a limita posibilitatea incendiilor vara sau pentru a limita efectele acestora pentru ca ele să nu se poată propaga atât de ușor de la întreprindere agricolă la alta. Deci, trebuie să găsim măsuri care să coste puțin, dar să fie foarte eficiente pentru a um, evita extinderea acestor incendii vara. Sunt de acord cu colega McGuinness în ceea ce privește asigurările. Cred că, într-adevăr, trebuie să se facă eforturi în acest domeniu pentru ca asigurările să fie folosite mai mult, să fie folosite pe tot teritoriul Uniunii. Mulțumesc, domnul Lavia. Domnul sau doamna Acevos are cuvântul. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałem pogratulować. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o felicit pe doamna Patrao Neves pentru raportul său excelent, pentru redactarea acestuia. Câteva idei, dacă îmi permiteți. În Polonia spunem uneori și poate că și în alte țări e cazul că prietenii cei mai buni la vremuri grele se cunosc. Și în momentul în care te confrunți cu catastrofe, precum în Madeira, și bineînțeles îmi exprim toată compasiunea față de victimele acestor și familiile uh, victimelor din cauza acestei catastrofe, e bine, în astfel de momente grele ai nevoie de prieteni adevărați. Și, după părerea mea, Uniunea Europeană, după procesul de integrare aprofundată și asta datorită uh, tratatului de la Lisabona, trebuie să devină un adevărat grup de prieteni adevărați. Iar societățile noastre trebuie să poată să conteze pe un ajutor important din partea Uniunii Europene în momentul în care au loc astfel de catastrofe. Mi-e teamă că de multe ori ambițiile noastre se ciocnesc de constrângerile bugetare Ehm, se pare că bugetele sunt destul de modeste pentru acest capitol și poate că va fi foarte greu să ne realizăm proiectele noastre ambițioase dacă nu vom dispune de mijloacele financiare necesare. În acest raport, de asemenea, aș dori să subliniez faptul că se spune că cetățenii europeni, agricultorii europeni vor să știe în mod clar pe cine anume pot conta în momentul în care au loc catastrofe naturale. Uh, spre exemplu, inundații, așa cum s-a întâmplat în Madeira, așa cum se întâmplă deseori în țara mea, în Polonia. Oamenii vor să știe care va fi sprijinul comunitar, care va fi importanța acestui sprijin din partea Guvernului Național, dar și din partea Europei. Și vor să știe dacă uh, vor beneficia de un astfel de ajutor. Poate că ar fi bine să precizăm acest lucru. Deocamdată această idee încă nu figurează în mod clar în document. Cetățenii încă nu știu pe cine pot conta. Grazie. Madame Paulson, ce la parola, prego. Doamna Olson are cuvântul, vă rog. Och låt oss inse att katastrofer kommer att finnas. Av och till är de gjorda av oss själva, av och till är det Moder Jord själv som ställer... Mulțumesc, domnule președinte. Știm că există foarte multe catastrofe de origine naturală și asta e o realitate concretă și cu cunoștințele pe care le-am putea avea asupra modului în care se produc aceste catastro catastrofe, care sunt limitele, unde există regiuni de risc, spre exemplu în cazul inundațiilor, e bine, toate aceste cunoștințe le avem, dar le avem la, la un nivel local, regional. De aceea ar fi bine să putem să beneficiem de aceste cunoștințe locale în așa fel încât să putem gestiona cât mai bine la nivel global aceste catastrofe. De asemenea, e nevoie de o solidaritate care să se uh, opereze la nivel european. Și tocmai asta s-a și spus până acum. Așa cum spunea colegul nostru din Polonia, în momentul în care o populație se confruntă cu catastrofe naturale, trebuie să știm care sunt uh, cei care ne vor sprijini. Și mi se pare că nicio regiune europeană, niciun stat membru european nu va putea să facă față singur un, unei catastrofe în momentul în care aceasta se uh, întâmplă. Spre exemplu, în cazul incendiilor, mm, Incendiile sunt frecvente în țările din jurul Mediteranei, Italia, Portugalul. Nu își pot permite luxul să fie singure în gestionarea acestui uh, flagel incendiilor de păduri. Și cred că a venit momentul să ne organizăm, să stabilim în mod clar cum anume vom organiza în mod optim resursele care există la nivel european. Iar în acest sens, aș dori să vă prezint o idee. În momentul în care a avut loc tsunami în Thailanda, mulți turiști europeni au fost, bineînțeles, afectați și s-a subliniat la momentul respectiv faptul că țările din nordul Europei, în principiu foarte bine organizate, nu au reușit să facă față în mod corect acestei situații. Aceste țări s-au confruntat cu o situație dificilă. În schimb, ce s-a întâmplat cu Italia, o țară despre care, în general, avem imaginea că e oarecum dezorganizată? Ei bine, a fost mai bine organizată decât țările din nordul Europei. De aceea, trebuie să putem să beneficiem de această competență în domeniul acțiunii, să învățăm unii de la alții, să știu că nu e întotdeauna ușor, știu că președintele nostru este italian, însă sunt convinsă de faptul că va trebui să învățăm din modul în care fiecare țară răspunde în situații de criză, de catastrofe naturală. Nimic nu trebuie să ne împiedice să realizăm acest lucru, să învățăm unii de la alții din cele mai bune practici. Apoi, în ceea ce privește incendiile de păduri, uh, aș dori să repet încă o dată faptul că în nordul Europei sectorul forestier este un sector de activitate absolut vital în Finlanda, în uh, Suedia. Munca noastră din acest domeniu silvicol este una deosebit de importantă și ne-am confruntat cu, cu uh, probleme. Acum trei sau patru ani de zile a avut loc o furtună teribilă care a distrus în câteva ore uh, Uh, zeci și zeci de hectare de păduri. Deci, vedeți, avem un, un plan de răspuns în caz de criză, în caz de catastrofe naturale, dar ceea ce uh, trebuie să facem este să avem un răspuns la nivel european, practic și rezonabil. Vede, ogni tanto l'Italia... Mulțumesc, doamnă Olson. Uneori merită să subliniem anumite lucruri și acum Luis Capula Santos și mai avem mulți colegi înscriși la curând. La cuvânt, nu uitați că urmează încă o dezbatere foarte importantă în legătură cu viitorul pacului. Luis, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, ar dori, aș dori să o felicit pe doamna raportor pentru munca sa și aș dori să felicit și Comisia pentru această comunicare. Atât comunicarea Comisiei cât și raportul mi se par să aibă, ca au o, o abordare corectă. Cea mai bună investiție este prevenirea. Și chiar dacă prevenirea uh, are loc, știm foarte bine că e ceva natural. Catastrofele naturale sunt imprevizibile. Aici discutăm două tipuri de situații și mi-aduc aminte că în momentul în care eu eram raportor în 2006 ca urmare a inundațiilor uh, care au avut loc în Austria, în Italia, în Germania, știu că în momentul acela, în peninsula iberică, era o situație de secetă, erau incendii de păduri. Și așa cum s-a subliniat deja, ca urmare a acestei tragedii din Madeira, Uh, de fapt, în Madeira nu s-au înregistrat niciodată precipitații atât de puternice într-un timp atât de limitat. În... Și au existat două fronturi de aer cald și rece care s-au ciocnit și au existat 14 km pătrați de nori care au provocat aceste ploi torențiale, ca și cum un baraj ar fi cedat. Un adevărat potop. Ce putem să constatăm? putem constata că în ciuda acțiunilor care au fost uh, deja lansate, încă mai există decizii care trebuie să fie luate de Comisie și Parlament. Și mi se pare inacceptabil ca pentru acest fond de solidaritate, o propunere acceptată de Comisie, acceptată de Parlamentul European, e bine, această propunere încă este pe masa de discuție la Consiliu și asta încă din 2005. Este inacceptabil. Uh, pe de altă parte, este inacceptabil faptul că Fondul de Solidaritate exclude agricultura, ori este o activitate, uh, cum să spun eu, care se află în contact direct cu natura. Și deci agricultura este cea care este cea mai afectată de aceste fenomene de climă. Mi se pare foarte pozitiv faptul că discuția pe care am avut-o recent cu privire la politica agricolă comună în 2008 și referitor și la sistemul de asigurări ne-au permis să înregistrăm progrese. Uh, sper că va fi posibil ca acest raport și ca ideile noastre să constituie de asemenea o contribuție importantă pentru uh, procesul ce va fi lansat și anume reforma politicii agricole comune după 2013 încă o dată, țin să o felicit pe doamna raportor, care a preluat îngrijorările noastre, le-a inclus în raport și sper că acest raport se va bucura de un sprijin cât mai larg și va introduce în mod concret schimbări necesare. Luis, onorevole. Mulțumesc, Luis. Doamna Dăncilă are cuvântul. Jose. Vreau să o felicit pe doamna Patrao pentru abordarea acestui raport atât de important în condițiile în care s-a înregistrat o creștere a numărului și a gravității dezastrelor naturale. De asemenea, pentru că mi se oferă posibilitatea, vreau să arăt solidaritatea mea față de colegele și colegii din Portugalia în urma dezastrului produs în Madeira. Uh, importanța acestui raport este cu atât mai mare cu cât se înregistrează o creștere a gravității dezastrelor naturale și de aceea consider că abordarea dezastrelor trebuie să cuprindă toate etapele, plecând de la pregătirea pe care a subliniat-o domnul Santos, precum și prevenire, răspuns imediat și recuperare. De asemenea, trebuie să avem, avem în vedere toate tipurile de dezastre, atât cele provocate de om, cât și cele naturale, acele din interiorul sau din exteriorul Uniunii Europene, precum și toate instrumentele Uniunii Europene și coordonările interinstituționale. În acest context aș vrea să aduc în atenția dumneavoastră că, deși Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene funcționează în general bine, experiența dobândită în cursul primilor ani de punere în aplicare arată că există limitări și puncte slabe importante în funcționarea fondului. Acestea sunt legate atât de lipsa de rapiditate cu care este pusă la dispoziție finanțarea din partea fondului, de gradul de transparență a criteriilor pentru mobilizarea fondului în cazul catastrofelor regionale, dar și la limitările la catastrofele de origine naturală. Țin să vă reamintesc că România a fost sprijinită financiar de Uniunea Europeană pentru proiectele din zonele calamitate de inundații, dar deblocarea fondurilor s-a realizat cu întârziere față de momentul în care ar fi avut eficiență maximă. În acest scop, consider că posibilitatea de a se acorda asistență sub forma unui sistem de plăți în avans, bazat pe estimarea inițială a pagubelor directe unei țări afectate de catastrofă la cererea acesteia, ar fi o facilitate care ar fi foarte apreciată de zonele afectate imediat după producerea unei catastrofe. Grazie, onorevole. Mulțumesc, doamnă Dăncilă. Acum are cuvântul domnul Jose Bove. Oui, moi aussi, je voudrais... Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, aș dori să o felicit pe doamna raportor pentru munca depusă. Și, dacă îmi permiteți, câteva elemente suplimentare care poate nu sunt, după părerea mea, suficient explicate în text. Titlul este foarte bun pentru că vorbim de dezastre naturale și dezastre provocate de om. Și cred că, da, trebuie să facem această diferență între cele două fenomene. Catastrofele naturale știm foarte bine uh, și nu uitați și dezbaterea pe care am avut-o ieri cu privire la schimbările climatice și cu privire la faptul că uh, ritmul sau frecvența inundațiilor și a secetelor crește și se înscrie în această tendință. Deci trebuie să găsim mijloacele necesare pentru a preveni astfel de efecte asupra mediului, dar și efectele sociale și uh, economice. Deci aici e vorba de o însoțire a unui proces. Agricultura singură nu va putea rezolva toate problemele. Apoi, pe de altă parte, mai există și catastrofele provocate de om. Și aici cred că ar fi bine să fim mai preciși. Iar asta se leagă de asemenea și de dezbaterea pe care o vom avea, și anume uh, cea despre politica agricolă comună. Dumneavoastră ați făcut aluzie la anumite elemente foarte precise la punctul 4 și cred că este interesant să vorbim despre poluări, poluări, aș spune, de ordin genetic, uh, organisme modificate genetic, uh, e o tendință nouă. Uh, cu care ne confruntăm. Dar cred că am trebui, ar trebui să mai vorbim și de alte fenomene, fenomene precum uh, uh poluarea uh, apelor subterane din cauza pesticidelor. Aici e vorba de practici agricole. Uh, știm că există nitrați uh, care poluează apele subterane. Știm de asemenea că există și problema algelor verzi. Uh, astăzi ceea ce facem este ne jucăm de pompieri, însă nu reușim să rezolvăm problema acestor practici agricole care conduc la catastrofe naturale provocate de om. Deci cred că ar fi bine să mai punem accentul asupra acestor idei uh, în text. Acum aș dori să o susțin și pe doamna Lavia uh, în Uh, ceea ce privește sectorul silvicol, forestier. Da, există o diferență foarte mare între în modul în care se distribuie aceste ajutoare în uh, uh, zonele uh, forestiere, silvicole și uh, acolo unde există crescătorii de animale. Poate că ar trebui să analizăm aceste diferențe. Și apoi, dacă îmi permiteți, nu sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește punctul 12 din text și referitor la asigurări, din două sau să zic trei motive motive. Primul motiv este unul de tip practic. Uh, practica în vigoare ca un risc să fie luat în considerare de către o companie de asigurări, trebuie ca acesta să fie considerat ca fiind aleatoriu. Deci un risc care nu poate fi prezis dinainte și care nu se repetă. Deci, în cazul catastrofelor naturale cu care ne confruntăm astăzi, vedem că acestea nu mai sunt riscuri uh, aleatorii și nu știu cum anume companiile de asigurări se vor poziționa pe termen lung. Pentru că, într-adevăr, vom putea întotdeauna să discutăm despre asigurări, dar trebuie să vedem concret ce înseamnă acest lucru. Al doilea argument, diferența care există între agricultori. Știm uh, care este astăzi uh, procentul de agricultori care pot astăzi, în cadrul veniturilor lor, să-și permită să investească într-o asigurare? Și aici o să vedeți cum apar diferențe. Uh, diferențe care apar între diferite state membre sau între diferite uh, tipuri de ferme. Știm că marile exploatări agricole își pot permite să plătească o asigurare. Uh, cei mici nu își pot permite acest lucru. Și iată că aici avem o problemă. Iar în final, aș spune că această dezbatere trebuie să fie legată și de dezbaterea despre PAC și despre schimbările climatice. În orice caz, doream să vă felicit pentru raport. la Mulțumesc, acum are cuvântul Michel Dantin. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să o felicit pe doamna raportor. Această chestiune, bineînțeles, o discutăm acum într-un moment în care știm care este actualitatea, dar e o chestiune gravă care se repetă și doamna raportor precizează în acest document că au existat deja nenumărate rapoarte pe această temă în Parlament, dar că, din păcate, există prea puține decizii concrete care se aplică. Dacă un anumit număr de state membre încă nu este gata să se înscrie în această cooperare, ei bine, punerea în aplicare a Tratatului de la Sabona ne permite să multiplicăm numărul de cooperare cooperare întărite să, și putem să acționăm în acest domeniu, pentru că în materie de catastrofe naturale există două elemente, ajutorul imediat și repararea daunelor. Acest lucru nu poate fi improvizat. Noi trebuie să punem în comun experiențele noastre și trebuie să avem anumite exerciții de antrenament trebuie să putem să fim capabili să coordonăm lucrurile înainte ca să intervină vreo catastrofă, în așa fel încât, în momentul în care catastrofa intervine, să fim gata să acționăm. Acum, în ceea ce privește fondul de solidaritate care există deocamdată, eu sunt de părere că prin fondurile de asigurări am, ar trebui să fim mai reactivi și aș spune că daunele în domeniul agriculturii sunt luate în considerare uh, Uh, pentru a vedea dacă suma download este suficientă pentru ca fondul de solidaritate să intervină. Dar ceea ce trebuie să știți este că culturile care au fost distruse nu sunt luate în considerare. Ori noi știm foarte bine că agricultura este de multe ori sinistrată din cauza acestor catastrofe naturale și deci culturile se pierd. În dezbaterea noastră referitoare la PAC va trebui să abordăm și acest subiect, pentru că dacă de multe ori putem să arătăm cu degetul anumite excese din partea agriculturii, cred că în alte domenii putem să subliniem faptul că există și insuficient, uh, insuficiente fonduri acordate acestui sector de activitate. Și mă refer aici, spre exemplu, la zonele forestiere special. Mulțumesc și dau cuvântul în continuare doamnei Garcia Perez.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 Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că au fost deja abordate foarte multe uh, chestiuni, aș dori să o felicit pe doamna raportor cu privire la acest document și m-aș concentra, dacă îmi permiteți, pe punctul numărul 14, și anume Fondul de Solidaritate. În mandatul legislativ precedent au existat mai multe uh, încercări de a ajunge la un acord în ceea ce privește acest fond și cred că ar fi foarte bine să introducem anumite nuanțe, pentru că nu știu dacă aici e vorba doar de o problema de traducere în versiunea spaniolă, dar eu văd fond social al Uniunii Europene. Noi știm că fondul social este un cu totul alt instrument cu caracteristici foarte diferite. De aceea nu știu dacă e o problemă de traducere sau altceva. Poate că ar fi bine să uh, introducem un amendament în acest sens. În fine, deci, fondul de solidaritate. Intenția Comisiei Europene, prin comunicarea sa de a modifica regulamentul, Uh, ne permite să incorporăm mai multe posibilități de mobilizare a acestui fond în cazul catastrofelor naturale. Și ar păcat că se elimină anumite chestiuni fundamentale, spre exemplu, cadrul de intervenție la nivel regional uh, care, bineînțeles, ar pune bețea în roate faptului că fondul de solidaritate să poată să interveni în momentul în care au, catastrofe, au loc catastrofe regionale, precum în Madeira. Apoi, în al doilea rând, ar fi bine ca în raportul nostru să insistăm asupra faptului că e nevoie de o deblocare a situației și că e nevoie de un acord din partea Consiliului, în așa fel încât să existe posibilitatea de a include modificările pe care le dorim, modificări care sunt necesare în modul în care, de funcționare al Fondului de Solidaritate. Există un criteriu care, se, ă, care poate fi introdus și poate că Comisia ar putea să specifice mai mult acest lucru. Care sunt răspunsurile pe care le putem avea la nivel comunitar în cazul inundațiilor, spre exemplu în cazul secetelor, ă, o problemă stringentă în sudul Europei cu care ne-am confruntat și cu care agricultorii noștri s-au confruntat de multe ori și cred că este un subiect fundamental. De aceea, Uh, sunt de părere că la punctul 14 am putea poate să introducem câteva precizări mai concrete, însă cu siguranță vom avea ocazia să introducem amendamente în acest sens. Comisia este prezentată de domnul Delanoa, căruia am să-i dau cuvântul în continuare, cu rugămintea de a se limita la o intervenție foarte scurtă pentru a ne permite să abordăm și următorul subiect de pe ordinea de zi. Domnule Delanoa, vă rog. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc doamnei raportor pentru calitatea acestui raport și întregului Parlament pentru calitatea dezbaterii. Parlamentul întotdeauna și-a manifestat sprijinul pentru dezvoltarea unei politici de prevenire a catastrofelor și uh, necesitatea de a, de a ne ocupa de întregul ciclu al, de, al ciclu al dezastrelor, nu doar reacția la acesta, ci și prevenirea lor printr-o abordare integrată, prevenire, pregătire, reacție și reconstrucție. După cum unii au spus, au făcut deja multe pentru reacție prin uh, consolidarea mecanismului european de protecție civilă, care are obiectivul oferirii solidarității statelor membre care o solicită, dar uh, considerăm că trebuie să avem o abordare echilibrată. Solidaritatea europeană, dar totuși responsabilitate națională. Câteva elemente suplimentare de la adoptarea comunicării în februarie 2009, Comisia a lansat o serie de studii în legătură cu modul în care trebuie să se analizeze riscurile, să se cartografieze aceste riscuri și în momentul de față cooperăm cu statele membre în acest domeniu precum și uh, ne ocupăm de mijloacele financiare existente, să vedem cum putem integra mai bine prevenirea în cadrul instrumentelor financiare existente, inclusiv fondul de solidaritate. Și lansăm uh, un program de schimb de bune practici cu participarea unei serii mari de interlocutori care ne vor face propuneri în acest sens. Am dorit să subliniez de asemenea, așa cum a spus și doamna raportor, că trebuie să se îmbunătățească, să evaluăm ce avem, ce instrumente avem pentru păduri și Comisia va adopta săptămâna viitoare o carte verde privind protecția pădurilor și pe baza acestei informații vom lansa o dezbatere pe această temă. În ceea ce privește asigurările, Comisia evaluează în momentul de față modul în care volatilitatea veniturilor și riscurile pot fi studiate pe viitor și toate aceste lucruri sunt examinate și în cadrul revizuirii politicii agricole comune. S-au luat în, uh, în calcul diverse sisteme. Comisia va vedea cum putem ameliora aceste sisteme, cum le putem îmbunătăți eficiența. Vă mulțumesc, domnule președinte pentru posibilitatea pe care mi-ați dat-o de a mă exprima și mulțumesc încă o dată doamnei raportor pentru raportul său. Mulțumim Comisiei. Doamna Patrau Neveș, aveți cuvântul pentru concluzie. Obrigada. Ehm, mulțumesc. Cred că nu dau dovadă de prea mult optimism, spunând că pe baza uh, intervențiilor ascultate, punctele noastre de vedere uh, sunt foarte convergente. Și după, acest, după primul schimb de opinii, uh, contribuțiile colegilor au fost importante, bineînțeles, am ținut cont de ele, le-am reluat în raport. Pe de altă parte, este important să lucrăm în mod cu adevărat eficient pentru a ajunge la o platformă cât mai largă, cât mai amplă. Bineînțeles, anumite lucruri nu au fost uh, incluse în raport, uh, altele au fost menționate astăzi Alte puncte nu sunt decât menționate în raport, trebuie încă dezvoltate. Am spus acest lucru și aș vrea să menționez câteva elemente pe scurt. în urma intervențiilor colegilor. Mai întâi, în ceea ce privește viitorul Fondului de Solidaritate și în ceea ce, ce privește asigurările, dificultățile, și sunt de acord cu domnul Bove, într-adevăr există dificultăți suntem cu toții de acord că trebuie să rezolvăm aceste dificultăți. Nu putem să continuăm să acceptăm această situație. Asigurările în domeniul agricol nu sunt uh, doar de resortul companiilor de asigurări, pentru că agricultorii trebuie să poată să și le permită. Deci trebuie să ne gândim la acest aspect pentru a avea o bază de asigurare minimă privată sau din fondurile Uniunii, nu știu care ar fi soluția, trebuie să ne gândim la ea, dar să vedem cum putem crea o bază de stabilitate pentru toți producătorii europeni. Iar în ceea ce privește ce s-a spus despre fondul de solidaritate, trebuie să precizăm lucrurile mai bine să intrăm în detalii în legătură cu ceea ce dorim. Unii colegi au spus că trebuie să fim mai concreți, uh, să abordăm solidaritatea în mod mai practic. Cred că ceea ce se spune în raport uh, sunt doar linii generale în legătură cu modul în care această solidaritate concretă și practică trebuie pusă în uh, aplicare. Dar, bineînțeles, trebuie să dezvoltăm pe baza ceea ce s-a spus aici și a ambiției noastre, trebuie să spunem clar care este ambiția noastră și dacă nu putem fi exhaustivi pentru că situațiile sunt foarte diverse și fenomenul este de proporții, diferențele dintre regiuni sunt mari și uh, va fi greu să intrăm uh, foarte mult în detalii. Vă mulțumesc tuturor pentru cooperare și vom continua să cooperăm pentru a confirma această convergență de opinii în raport, în versiunea sa definitivă. Vă mulțumesc! Pentru prezentarea amendamentelor este 1 martie 2010 la ora 12 și trecem cu aceasta la Următorul punct de pe ordinea de zi, care este viitorul politicii agricole comune după 2013, raportor George Lyon. Acesta este primul schimb de puncte de vedere asupra raportului privind viitorul politicii agricole comune. Vă reamintesc că vom uh, avea și o audiere privind acest subiect în data de 17 martie, iar apoi un schimb de puncte de vedere cu domnul comisar Cioloș asupra proiectului de raport în data de 12 aprilie. Uh, sunt convins că suntem cu toții foarte interesați de primele idei și observații ale domnului Lyon, așa că vă dau cuvântul. Uh, uh, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați dat-o să avem o primă discuție și un schimb de opinii cu colegii în ceea ce privește uh, viitorul PAC după anul 2013. Cu siguranță că uh, vom uh, face uz de puterea de codecizie și este foarte, foarte important în acest caz să conturăm linia de gândire. Trebuie să vedem de unde venim și să privim în viitor care ar putea fi viitorul PAC dar de asemenea acest subiect constant referitor la PAC s-a modificat și în ultimii 25 de ani modificările au fost substanțiale. Trecând uh, în uh, direcția uh, sprijinului producătorului individual. Și, în plus, mulți uită faptul că s-au schimbat și condițiile pieții. Siguranță că există fermieri care se orientează mult mai mult după piață în ultimii 25 de ani și uh, nu s-a discutat acest lucru în termeni reali, mai ales cu privire la consumatori. În ceea ce privește rolul multifuncțional al uh, fermierilor în producerea de bunuri publice, în producția de alimente, în uh, producția de uh, produse variate, dar și de menținere a unui uh, mediu înconjurător variat. Așadar, aceste schimbări din ultimii 25 de ani ar trebui să fie integrate în toate politicile UE și să fie prevăzute și în bugetul UE. Pentru că, ați văzut, există multe critici în ceea ce privește bugetul PAC uh, din acest an aproape că cu 80%, cu 70% a um, scăzut bugetul PAC în ultimii ani și în același timp s-a dublat numărul fermierilor care au nevoie de sprijin uh, în sensul PAC. Și un alt punct este faptul că 25% din uh, fondurile cheltuite în uh, anii 80 erau orientate spre import. Acum, majoritatea fondurilor sunt direcționate către sprijinul fermierilor. Așadar, este vorba de o modificare radicală și fermierii trebuie să fie și ei incluși în această nouă direcție de gândire pentru a putea face față schimbărilor din realitate. Așadar, privind care sunt provocările și privind în uh, perspectivă, cred că rămâne un punct esențial cel referitor la siguranța alimentară și este uh, prevăzută o creștere până la 9 miliarde uh, și de asemenea ne confruntăm cu creșterile economice foarte rapide, de exemplu din partea Chinei. În uh, același timp trebuie să păstrăm biodiversitatea și pentru a pune toate aceste lucruri în context trebuie să facem o analiză de impact. Este foarte clar că va trebui să producem mai multe alimente făcând uh, economie de apă și încercând să facem față efectelor schimbării climatice. Și va trebui să producem la fel de mult în aceste condiții cum produceam și în trecut. În plus, va trebui să continuăm să facem față așteptărilor consumatorilor, uh, să facem față cererii de alimente și să încercăm să uh, oferim societății produse pentru valoarea reală a banilor. Veți vedea că s-a intensificat uh, foarte mult s-au, investi- au intensificat investițiile în uh, această direcție a uh, solurilor, a întreținerii terenurilor arabile și sunt foarte mulți oameni tineri care vor să plece în industrie, uh, o altă provocare, așadar. Așa veți vedea că există uh, riscul de a avea o ruptură în uh, domeniul agricol acestea sunt, sunt provocările cu care ne confruntăm pe viitor și va trebui să definim foarte clar care ne sunt prioritățile. Uh, nu pot face o listă exhaustivă a acestor priorități, dar mie mi se pare că major... prioritățile majore pentru 2013 este să asigurăm o agricultură mai sustenabilă și o altă prioritate majoră trebuie să fie Uh, competitivitatea producției agricole din UE pe piață, pentru că avem o relație de concurență atroce pe piață în acest moment. Așadar, va trebui să discutăm cum pot fi sprijiniți fermierii din UE. În același timp, trebuie să uh, concurăm cu alți fermieri. Așadar, suntem foarte expuși și uh, va trebui să ne confruntăm cu situația în care să exportăm alimente în alte țări. Cu siguranță că uh, un alt punct foarte important uh, este faptul că producția de alimente din UE încă deține o cotă serioasă pe piață. Și a trebuit să vedem cum facem să facem față concurenței uh, partenerilor care Um, beneficiază de uh, ajutor financiar. De asemenea, trebuie să ne gândim la faptul că agricultorii au venituri care de foarte multe ori sunt sub uh, media inferioară. Un alt punct este cel care se referă la valoarea banilor în ceea ce privește uh, producția de alimente. Bineînțeles că PAC trebuie să devină mai ecologică, trebuie să maximizeze uh, producția, dar în același timp să-și mențină sustenabilitatea. Așadar, o altă prioritate esențială și, bineînțeles, un alt punct foarte important pe care l-am discutat ieri și anume rolul uh, vital pe care agricultura îl joacă în schimbarea climatică. Uh, sigur că se înregistrează creșteri din ce în ce mai mari ale emisiilor de dioxid de carbon și în ceea ce privește eficiența producției și acesta este un punct eh, eh, substanțial în discuție. De asemenea, cred că PAC trebuie să uh, fie mai uh, orientată pe rezultate, pe performanțe. De asemenea, uh, fermierii ar trebui să fie încurajați în aceeași direcție. UE ar trebui să aibă parte de tratament uh, egal și corect în ceea ce privește distribuirea fondurilor și și fondurile uh, pentru sprijinul statelor membre în acest domeniu trebuie să fie gestionate în mod corect și um, o serie de chestiuni centrale la care uh, căutăm răspuns și aș vrea să ascult și ce au de spus colegii din sală pe marginea acestor puncte. În ceea ce privește bugetul, știu că unii dintre dumneavoastră se centrează foarte mult pe discuția privind politicile și nu pe cea referitoare la buget, dar insist în uh, a discuta această problemă a bugetului după 2013 pentru a ne asigura că avem fondurile necesare pentru provocările pe care va trebui să le uh, înfruntăm. În spiritul și în direcția de gândire a primului pilon ar trebui să ne asigurăm așadar că există o distribuire corectă a fondurilor Uh, sprijinim ideea cofinanțării naționale. Este o chestiune foarte importantă pe care Comisia va trebui să o discute în ceea ce privește măsurile pentru sprijinul pieții. Este în acest moment uh, timpul să avem o plasă de siguranță, uh, dat fiind contextul foarte volatil de pe piață. Trebuie să venim cu instrumente noi, și am discutat uh, foarte mult și despre nevoia de a ne adapta la politicile concurenței. De exemplu, uh, încercând să facem uz de instrumente private pentru a regla concurența de pe piață. Așadar, o altă discuție este cea referitoare la tipurile de uh, instrumente de finanțare. Uh, sigur că ar trebui să discutăm și despre baza de uh, efectuare a plăților. O serie de state membre au sisteme diferite față de statele membre vechi și nu cred că acest, mm, această situație uh, ajută din punct de vedere al sustenabilității. cei care uh, fac această tranziție de la uh, situația istorică și de la datele istorice la situația actuală ar trebui să țină cont de faptul că se fac plăți care încă se bazează pe datele istorice. Apoi, cum vor face statele membre uz de uh, primul pilon? Se, va putea, uh, se vor putea aplica um, excepții, de exemplu, în anumite circumstanțe. Eu aș spune că ar trebui să arătăm flexibilitate și să încercăm să sprijinim fermierii. Uh, trebuie să fie mai ecologic, mai verde primul pilon. Va trebui să ținem cont de schimbările climatice, Uh, și aș vrea să aud opinia dumneavoastră în această problemă. Comisia crede că este o abordare corectă a problemei și acum, terminând cu primul pilon, să trecem la al doilea pilon. O întrebare la care va trebui să găsim răspuns este care este uh, relaționarea dintre cei doi. Uh, ar trebui să existe o contopire a acestor doi stâlpi sau să-i menținem separați? Cred că ar trebui discutată și această problemă. Și în final este vorba de măsurile de dezvoltare rurală. Eu știu care este punctul meu de vedere, dar aș vrea să văd și dumneavoastră ce părere aveți în acest, pe acest subiect. Nu putem uh, lăsa accesul Uh, liber la acel de-al doilea pilon. Poate că ar trebui desfințat acest al doilea pilon. Așadar, alte întrebări care necesită un răspuns foarte urgent. Și ar trebui să discutăm dacă finanțarea prin acești doi piloni ar trebui să fie uh, stabilită în buget încă din prima zi sau să facem uz de instrumente de finanțare din uh, prisma pilonului 1. Sperăm că vom avea dezbateri productive pe acest raport și vă mulțumesc foarte mult. Bine, grație. Foarte bine, mulțumesc, George. Este o dezbatere cu adevărat foarte importantă și începem acum un prim schimb de opinii foarte important. Foarte mulți colegi au cerut cuvântul și începem cu doamna Caniete. Um, yes, I'm here. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc uh, domnului raportor pentru acest raport, prim raport într-un serie de trei rapoarte al comisiei noastre și cred că este cel mai dificil. Acum ne pune mai multe întrebări decât avem răspunsuri, dar sunt sigură că, inițiind această discuție, acum, la fiecare etapă următoare, vom găsi împreună toate aceste răspunsuri. Doresc să insist încă o dată asupra ceea ce am spus de atâtea ori, și anume că politica agricolă comună după 2013 trebuie să respecte trei principii. Echitatea, simplificarea uh, și acțiunea. Cred că sprijinul trebuie să fie corespunzător serviciului adus societății și toți fermierii, toate statele membre, trebuie să fie tratate pe picior de egalitate în ceea ce privește ajutoarele. Cred că calculele trebuie să se bazeze pe criterii obiective, criterii economice, precum și criterii legate de bunăstare animală și de culturi și nu uh, conform referințelor istorice trebuie să se prevadă ajutoare speciale pentru um, regiunile în situații de dificultate, pentru producătorii din țările care depind de condiții climatice mai puțin favorabile, pentru că nu putem să schimbăm aceste condiții climatice și ele au influența asupra productivității parcelelor. Această productivitate trebuie să ne permită să punem capăt distorsionărilor concurenței pe piață și trebuie să corespundă obiectivelor pacului. Politica trebuie să fie eficientă și din punctul de vedere al cheltuielilor. Trebuie să vizăm o creștere a competitivității și să simplificăm măsurile pe cât posibil. Fac parte dintre cei care consideră că trebuie să revizuim sistemul plăților directe pentru a ne asigura că acestea sunt calculate în funcție de obiective. În 2003, când sistemul plăților directe a fost modificat, reformat, s-au introdus plățile unice, obiectivul lor fiind să ne asigurăm uh, că veniturile agricultorilor vor fi stabile, precum și că agricultura va avea caracteristici de durabilitate și orientată spre piață. Dar acestea nu corespundeau noilor obiective ale politicii, ci în funcție de referințele istorice, care în cazul noilor state membre a dus la situația în care aceste state nu au fost tratate pe picior de egalitate. Lucru care se reflectă în momentul de față în uh, nivelurile de sprijin foarte diferite în, dintre noile state membre și vechile state membre. Aș dori ca împreună să ne asigurăm că vom diminua aceste diferențe, acest uh, risc începând de la celălalt capăt. Așa cum a spus și raportorul, trebuie mai întâi să ne punem de acord asupra bugetului agricol, nu invers. Și să nu adoptăm întâi bugetul general și apoi cel agricol, pentru că altfel deci țările ă, trebuie mai întâi să decide obiectivele și apoi modul în care își împart banii asupra resurselor de care este nevoie. Sper că în această comisie și în cooperare cu domnul comisar Cioloș vom ă, începe dezbaterea la timp și că vom uh, putea lua deciziile necesare înainte de adoptarea noilor perspective financiare. Mulțumesc! Un, uh, un minim. Trebuie să ne organizăm, pentru că altfel nu vom reuși să încheiem la timp, pentru că aproape tot, practic toți membrii s-au înscris la cuvânt. Deci voi da mai mult timp uh, șefilor, coordonatorilor, fără limite de timp, dar după aceea trebuie să institui o limită de timp pentru intervenții. Luis. Vrei să brev, domnul președinte. Pe scurt, domnule președinte. Algumas mensagens que me Voi uh, trimite voi transmite raportorului câteva mesaje esențiale. Noi, socialiștii, ne-am gândit mult la acest uh, reforma PAC-ului. Credem că este o ocazie bună de care trebuie să profităm. Nu dorim să revoluționăm politica agricolă comună, dar dorim să o reformăm în profunzime, liniștit. Contextul istoric, având în vedere că ne aflăm în perioadă de criză economică și la sfârșitul perioadei de tranziție pentru noi state membre, um, este uh, propice. Deci toate aceste provocări uh, duc la necesitatea unei reforme juste și în profunzime. Socialiștii doresc o politică agricolă cu adevărat comunitară, adică să renunțăm la orice fel de renaționalizare că și la instrumentul periculos care este cofinanțarea. Și dorim un buget corespunzător. Nu vom avea legitimitatea pentru a justifica un buget uh, important uh, dacă nu spunem dinainte ce vom face cu el. Nu trebuie să cerem mai întâi banii contribuabililor și apoi să găsim metode de a cheltui acești bani. Din potriva, trebuie să ne justificăm nevoile financiare, deci trebuie să respectăm trei principii esențiale. Legitimitatea, aceste ajutoare financiare trebuie să fie legitime în fața cetățenilor, echitatea, după cum s-a spus, deci egalitatea între teritorii, state membre și eficacitatea ajutoarelor banii contribuabililor trebuie să aibă efecte sociale și de mediu și economice clare. De aceea, considerăm că politica agricolă comună trebuie să fie înainte de toată, orientată de către agricultori înspre agricultură. De aceea considerăm că noul model trebuie să fie mai simplu, mult mai simplu decât cel actual și să reia trei elemente esențiale. Un sistem de ajutoare care să permită concentrarea mării, cele mai mari părți ale um, ajutoarelor acordate agricultorilor din primul și al doilea pilon, deci sistem unic. Dorim apoi un sistem de reglementare a pieții și putem discuta care vor fi cele mai bune instrumente care pot fi folosite și cum pot fi ele combinate și dorim, în al treilea rând, un sistem complementar adică un sistem de ajutoare ne, care să nu fie integrat în ajutoarele directe pentru agricultori, de exemplu, investiții în asigurări, ajutor pentru protecția pădurilor, pentru instalarea noilor agricultori și așa mai departe. Și să definim cum aceste sisteme complementare se pot integra în cel mai bun uh, mod posibil în, în uh, arhitectura finanțărilor europene. Acest al treilea element va trebui să se asigureze, bineînțeles, în mod foarte strâns în cadrul general. Iată care sunt preocupările noastre și am dori ca raportorul din partea noastră, care după părerea mea a încadrat bine uh, problemele, că, doamna raport, uh, că raportorul care a încadrat bine problemele să fie disponibil uh, pentru a discuta împreună cum putem concretiza aceste propuneri. Mulțumesc! Rola. Mulțumesc, are cuvântul acum Albert Des. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fiu succint. La începutul anilor 60 am uh, început, uh, mi-am început formarea profesională în domeniul agricol și de atunci mă preocupă problema PAC. Și am însoțit PAC. Și în uh, Europa de Vest la acel, um, în acest timp uh, s-au făcut o serie de reforme, reforme care erau necesare de altfel. Și dacă vorbim de costuri, trebuie să vedem această evoluție istorică și uh, trebuie să o luăm în considerare în politicile noastre. Pentru că eu cred că PAC este un element central al unificării, al Uniunii Europene și al unificării acestui proces. Dacă vedem uh, că ne aflăm undeva pe la 30% ca și uh, buget, și îi sunt domnului uh, Leinen foarte uh, recunoscător că a prezentat această problemă. Pentru că nu mai trebuie să ne justificăm și să explicăm de fiecare dată faptul că politicile agrare sunt o problemă foarte importantă pentru dezvoltarea Europei. Atunci trebuie să vedem că dacă uh, toate cheltuielile în domeniul militar, în domeniul social și așa mai departe depășesc uh, agricultura <clears throat> cu 1-2%, uh, obiectivele noastre de această dată sunt să ajungem la un buget acceptabil. Sumele care au fost disponibile până acum pentru PAC trebuie să fie disponibile și după 2013. Acesta este obiectivul nostru și trebuie să facem în așa fel încât uh, pentru uh, toate statele membre să existe aceste fonduri. Poate că vom fi mai multe state membre pe viitor, poate vom deveni 28 de state membre în loc de 27. Și de-abia când vom ști câți bani există disponibili în Europa pentru PAC, atunci putem Uh, vedea cum arată viitorul PAC. Dacă acum începem să detaliem toate micile probleme, atunci nu cred că vom ajunge la rezultatul dorit. Noi trebuie să ne asigurăm că există finanțare și nu vreau să mai fac și alte observații, pentru că știu că sunt mulți înscriși la cuvânt. Nicholson, la parola. Mulțumesc, Albert. James Nicholson. Thank you very much, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îl felicit pe raportor pentru acest raport. Vreau să ne amintim din ce direcție venim și unde a avut loc tranziția. Îmi aduc aminte uh, de reformele care au început uh, întreagul proces de tranziție și dacă vă aduceți aminte care erau atunci procentele investite în, uh, de exemplu, în depozitarea de alimente, uh, sumele erau impresionante. Cred că trebuie să privim această problemă a volatilității, volatilității pieței și trebuie să vedem cum putem controla fenomenul pentru că ă, puterea supermarketurilor ă, ne vor forța ca ă, costurile de producție să scadă și ajungem într-o etapă unde de-abia mai putem controla situația și nici fermierii nu pot controla situația. Problema cu bugetul este că acesta nu se poate cheltui, pur și simplu am ascultat uh, ce au spus ceilalți colegi. Sigur, e foarte simplu să spunem trebuie să, dar nu știm ce o să cheltuim. Știm doar că este vorba de mai multe state membre, că Uniunea se va lărgi, dar trebuie să spun că dacă nu apărăm bugetul, la, uh, nu-l menținem la nivelul la care este acum, să știți că Uniunea probabil că se va uh, fărâmița și nu vom avea sustenabilitate pe viitor. Cred că uh, George a pus, uh, a ridicat multe chestiuni astăzi în discuție. Cred că trebuie să vedem cum vom reuși să asigurăm interrelaționarea și, așa cum am spus și ieri, Cred că trebuie să împachetăm mai frumos uh, acest pachet, să avem o prezentare mai frumoasă. Uh, domnul comisar uh, Bol vorbea despre o aterizare forțată. Ei bine, eu cred că trebuie să fie un proces evolutiv și s-ar putea să trebuiască să schimbăm tot avem un nou regim. Am ascultat ce a spus George în ceea ce privește pilonul 1 și pilonul 2, dacă să le um, punem împreună. Nu știu dacă trebuie să dezbatem pe acest subiect, uh, George, pentru că eu uh, cred că toți vrem să ne garantăm viitorul. Am să uh, mă refer la alte puncte cu altă ocazie, pentru că știu că vor să ia și alți colegi cuvântul. Dar acum am avut uh, ocazia în această comisie să ne exprimăm punctul de vedere în ceea ce privește PAC. Mulțumesc, James. Are acum uh, cuvântul Martin Oșford. Încerc să mă rezum la punctele cheie. Uh, Mi-a plăcut foarte mult prezentarea uh, lui George și cu siguranță că îl sprijin din toată inima și toți cei care sunt de părere că trebuie să păstrăm lucrurile așa cum sunt acum, să nu schimbăm foarte mult, cred că nu prea privesc realitatea în față. Pentru că dacă pornim un proces de reformă și în doi ani eh, trebuie să redefinim obiectivele, atunci eu cred că este foarte important uh, să ținem cont de chestiunile numite anterior. De exemplu, cum uh, se distribuie fondurile pentru agricultură. Este o temă centrală și trebuie să mai vedem și care este stadiul în politica actuală. La multe dintre aceste chestiuni trebuie să ne concentrăm, de asemenea, la uh, piața mondială iar uh, în ceea ce privește aterizarea forțată a agriculturii europene, trebuie să ne gândim că există concurență liberă și trebuie să fim competitivi. De aceea trebuie să uh, analizăm dacă PAC merge acum în direcția bună. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat și până la urmă să vedem ce se va întâmpla pe viitor, dacă nu cumva contribuabilul va trebui să plătească impozite mai mari. Suntem cu toții de acord că avem nevoie de reguli pentru piață și să definim regulile jocului. Este ca și la piețele financiare. Trebuie să vedem uh, care este rolul politicii în acest caz. Pentru că, uh, pe de altă parte, sunt și alte probleme pe care nu le poate rezolva piața Uh, trebuie să vedem că există un regres în domeniul agricol, s-au pierdut multe terenuri agricole, de exemplu, și rezultatul este că uh, sunt necesare mai multe locuri de muncă. Și acest punct trebuie inclus și el în perspectiva PAC. Sunt multe chestiuni care s-au ridicat și în ceea ce privește mijloacele financiare, vreau să spun doar atât. Trebuie să ne definim foarte clar obiectivele ca să vedem pentru ce vrem să cheltuim acești bani. Pentru că altfel putem să discutăm la nesfârșit, dar trebuie să știm pentru ce vrem să cheltuim. În multe chestiuni trebuie să ne punem întrebarea încotro se merge, care este situația pe piață, pentru că va trebui să, uh, ca situația să devină mai echitabilă, să devină echitabilă atât pentru fermier cât și pentru consumator. Și trebuie să regândim uh, direcția de acțiune. În ceea ce privește uh, acum uh, PAC, poate că trebuie să recunoaștem că multe lucruri s-au făcut greșit și acum, mai mult ca niciodată, trebuie să uh, ne preocupe și protecția mediului înconjurător. Trebuie să ținem cont și de faptul că există foarte multe fluctuații pe piață. și uh, trebuie să vedem cât obține un fermier pentru produsele oferite pe piață. Sigur, este doar începutul dezbaterii și va trebui să dezbatem intens aceste probleme și trebuie să privim foarte serios problema pentru că este vorba de uh, stabilirea unor direcții uh, referitoare la PAC pe următoarea jumătate de deceniu. Bine, grazie. Adesso abbiamo finito il... Bine, mulțumesc. Am uh, încheiat intervențiile coordonatorilor, dar trebuie să avem timp pentru toate celelalte intervenții. Deci, vă rog, maxim două minute. Mai întâi, domnul Papa Stancos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα περιοριστώ σε κάθετες διατυπώσεις. Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi limita la câteva idei. Misiunea principală a comisiei noastre, AGRI, este ca PAC-ul să devină o politică de viitor. Aceasta este misiunea noastră în calitatea noastră de aleși uh, europeni, reprezentanți ai regiunilor rurale. Și sunt de acord cu domnul Capulas Santos asupra faptului că politica agricolă comună trebuie să rămână comună. Trebuie să evităm orice formă de generalizare. Dar, după părerea mea, în momentul în care sectorul agricol contribuie la ansamblul societății, bine, acest sector merită să primească o recompensă, o compensație, o susținere financiară suficientă. Apoi, noi trebuie să hotărâm care este modelul uh, pe care ne-l dorim pentru politica agricolă comună după 2013. Și, în final, putem discuta despre aspectul bugetar. Sectorul acesta de activitate, din cauza specificității sale, nu poate fi lăsat singur în voia soartei, în voia pieței. Știți că există problema de uh, uh, calitatea produselor agricole, problemele de mediu, problema de aprovizionare cu produse alimentare. Deci este evident că acest sector nu poate fi lăsat în voia pieței. Bineînțeles, mai există și o dezbatere referitoare la ajutoarele directe acordate agricultorilor. Vom avea ocazia să discutăm din nou acest lucru. Eu sunt favorabil ajutoarelor directe acordate agricultorilor. Comisia trebuie să-și exprime de asemenea și punctul său de vedere dacă fostul comisar are oarecare nostalgie pentru postul pe care îl deținea, atunci să se implice, să facă ceva. Ce pot să vă spun este că în cadrul OMC, OMC, eu sunt raportor permanent pe acest subiect, noi trebuie să explicăm care este poziția noastră, care este modelul nostru și care este uh, opinia pe care o vom uh, susține în fața Organizației Mondiale de Comerț. Nu trebuie să uh, ni se impună o reformă și noi să nu avem nimic de spus. Știu, domnule președinte, adinaori nu am luat cuvântul tocmai pentru a avea ocazia să mă exprim acum. Știm că cheltuielile din agricultură se ridică la mai puțin de 0,5% din PIB-ul european. Deci se ajunge la un total de 1%. După cum vedeți, sectorul contribuie până la 1,2% din PIB. Deci vedeți că sectorul acesta agricol nu este un sector deficitar, Dimpotrivă, e, are o valoare adăugată, contribuie la PIB. Ocupă 6% din mână de lucru europeană. Dodds, la parola. Bine, domnul Dodds sau doamna Dodds are cuvântul. Thank you, uh, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să-i mulțumesc lui George pentru raport. George a venit în Irlanda de Nord și a avut o întâlnire cu mulți fermieri locali și au discutat despre ideea că PAC nu trebuie uh, discutată numai aici în uh, această comisie, ci și cu Comisia Europeană și cu actorii interesați. Mă bucură faptul că uh, dă importanță uh, problemei securității alimentare, pentru că este una din provocările majore europene. Și, uh, de asemenea, ne-a oferit repere de la care putem porni în uh, politica agricolă comună, de asemenea menționând provocările pe care le vom avea pe viitor. Așadar, cred că am putea include această problemă a securității alimentare, ținând cont de faptul că populația Europei crește. Nu sunt sigură că este de ajuns să stabilim uh, faptul că există o concurență acerbă uh, ci ar trebui să discutăm bugetul actual și să facem mai mult. Poate ar trebui să ne gândim cum se poate mări acest buget. Și o preocupare foarte importantă în uh, întâlnirile noastre este cea a plăților directe. În Irlanda de Nord uh, s-au făcut uh, plăți pe sistemul celor doi piloni. Eu sunt de părere că ar trebui să existe flexibilitate în acest caz și ar trebui să asigurăm fermierilor noștri venituri uh, echitabile și ar trebui să încurajăm tinerii fermieri. Din punctul meu de vedere, mulți dintre fermierii noștri tineri nu pot uh, lucra uh, permanent, ci au doar uh, posibilitatea să lucreze o parte din timp. De asemenea, ar trebui să ne asigurăm de echitabilitatea concurenței și să vedem cât de importante sunt regulamentele pentru această politică. Per două minute. Mulțumesc, domnul Schierski, vă două minute. Potrzebna nam jest analiza osiągnięć. Doamnelor și domnilor, avem nevoie de o analiză a experienței și realizărilor pacului de până acum. După aceea doar putem stabili obiectivele pentru viitor. Trebuie să învățăm din raportul pentru 2007 uh, al uh, Organizației uh, Alimentare Mondiale, precum și din criza alimentară din 2007. Piața nu a putut rezolva criza financiară. Iar în agricultură, având în vedere uh, fluctuațiile volumului recoltelor de 15% din fiecare an, nu putem lăsa acest lucru în seama pieței. Trebuie să intervenim. Piața agricolă comună a rezolvat multe lucruri. A avut multe reușite, dar există și o piață mondială. Deci trebuie să încercăm să rezolvăm problema mondială și care poate fi rolul Uniunii Europene, de exemplu negocierile OMC Apoi, avem această strategie 2020, dar în ea nu se spune practic nimic despre agricultură, PAC sau securitate alimentară. Stabilirea unor noi obiective e o idee bună, dar nu știm ce funcționează, ce e bun în ce avem până acum. Agricultura oferă multe lucruri societății și nu toate acestea trebuie să fie finanțate din PAC. Există și beneficii sociale ale agriculturii. Putem spune că o parte din activitățile agricole sunt în beneficiul comunităților rurale și de aceea nu trebuie să fie finanțate în mod specific din PAC. Suntem de acord cu faptul că trebuie să avem o atitudine corectă față de diferitele state membre, dar la plenară oare va exista același, uh, a, aceeași acord între, între colegi uh, și chiar între statele membre? Vorbim uh, despre 0,34% din PIB. Din șanse? Mulțumesc, domnule președinte. am un kolega Siekierski, vedeți tu cu siguranță și aici în sală uh, se încălzesc spiritele, uh, cum se, cum se încălzește și clima în, tot, în întreaga lume, când vorbim despre agricultură. Mai întâi doresc să-l felicit pe domnul Lyon, care cred că ne-a prezentat bine situația de până acum. Cred că trebuie mai întâi să stabilim obiectivele, care trebuie să fie trei, număr de trei, securitate alimentară, Apoi, surplusul aparent în producția de alimente, care nu este neapărat permanent, pentru că populația crește. Și, în al treilea rând, problema de mediu. Trebuie să promovăm o agricultură durabilă din punctul de vedere al mediului și avem și rolul social al agriculturii, și anume o agricultură care îi ajută pe cei care lucrează în zonele rurale și nu uh, sortindu-i la un exod înspre orașe. Mă bucur de consensul pe care îl constat între colegi în legătură cu nevoia de a face sistemul mai, mai corect, mai egalitar, pentru că diferențele între plățile la hectar variază de la 600 de euro pe hectar la 70 euro pe hectar în țările care primesc cei mai puțini bani. Nu pot închipui o reducere a bugetului. Uh, e foarte greu de uh, anulat aceste disparități dacă nu crește bugetul. Parlamentul European a fost, rolul Parlamentului European a fost sporit uh, după tratatul de la Lisabona și trebuie să ne facem uh, uh, opinia auzită, trebuie să luptăm pentru a obține bugetul necesar. Pentru că trebuie să vă spun că dezbaterea a fost la fel de aprinsă în Comisia pentru Bugete ca și aici. Thanks, President. I'll, uh, be... Domnul Schmidt. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere că nu mai avem timp, foarte pe scurt, îl felicit pe George pentru modul în care a abordat problema. Cred că își pune întrebările corecte. În ceea ce privește securitatea alimentară, suntem cu toții de acord că trebuie să simplificăm politica agricolă comună, dar în același timp spunem că pacul trebuie să facă tot felul de lucruri. Chiar și astăzi la coordonatori am hotărât să facem un raport privind rolul femeilor în agricultură. Nu sunt ostil față de rolul acestora, dar cred că trebuie să fim Uh, să ne dăm seama cât de complicate sunt obiectivele pe care le fixăm noi pentru uh, mecanismele de sprijin din agricultură. Obiectivul agriculturii este producția de alimente. Trebuie să o sprijinim și să ne asigurăm că regulile internaționale sunt stabilite de noi și nu impuse nouă de alte organisme. Uh, vorbim aici despre puiul din Statele Unite, despre carnea de vită din Brazilia și așa mai departe. Dacă alții nu respectă standardele noastre, trebuie să le impunem aceste standarde. Uh, nu e vorba de cheltuirea de, bon, de bani aici, ci de, de impunerea unor standarde. Cred că pacul s-a complicat prea mult în ceea ce privește obiectivele de mediu. Cred că acestea ar trebui a, a, administrate de fondurile structurale și ar costa mai puțin administrarea acestui sistem din fondurile structurale. Deci, uh, eu cred că pentru a simplifica PAC-ul trebuie să ne jucăm propriul rol în responsabilitate și uh, să reducem obiectivele. Nu sunt ostil lor, dar cred că fondurile structurale și dezvoltarea regională trebuie să se apropie mult mai mult de PAC, pentru că politica agricolă comună trebuie să se concentreze pe producția de alimente sănătoase la fața locului. Cred că pe acest obiectiv trebuie să ne concentrăm și restul obiectivelor sunt secundare din punctul meu de vedere. Mulțumesc, domnule Domnul Michel da. eh, eh, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru modul în care a lansat această dezbatere. Bineînțeles, această dezbatere provoacă îngrijorări în rândul agricultorilor europeni, pentru că agricultorul are o activitate economică care nu se poate schimba la 180 de grade în uh, răstimpuri foarte scurte și deci dacă vrem ca acesta să evolueze, e bine, trebuie să integrăm toate aceste dificultăți de schimbare, de orientare într-o exploatare agricolă. Aș dori mai întâi să subliniez faptul că dezbaterea referitoare la buget mi se pare normală. În momentul în care uh, Uh, discutăm despre buget, fie la nivel național, într-o comună, într-o administrație, la nivel european, întotdeauna sunt și cei care au argumente pentru a apăra un buget, pentru a-i dovedi utilitatea. Și deci trebuie să amintim faptul că PAC-ul nu este doar o politică agricolă, ci o politică pentru a asigura aprovizionarea alimentară a Europei. Deci, în dezbaterea aceasta, noi trebuie să ținem seama de ceea ce s-a întâmplat în 2007, în 2008, în 2009. Noi nu mai suntem acum în 2006, în care credeam că totul este posibil. 2007, prețurile au crescut foarte mult. Și, de asemenea, o creștere spectaculară a prețurilor pentru consumatori. Și uh, știm care sunt consecințele pe care aceste creșteri de preț uh, le-au avut asupra anumitor familii. Deci trebuie să ținem seama de acest argument, trebuie să ținem seama de această îngrijorare a cetățenilor pentru a construi o politică de viitor. Și avem nevoie de o politică care să poată să reglementeze piața. Și nu o putem face cu instrumente care datează din anii 80 pentru că pur și simplu nu mai suntem o Europa cu șase membri, cu nouă membri. Nu, o Europa cu 27 de membri. Deci mizele sunt diferite. Agricultura trebuie să continue să evolueze. S-a vorbit de competitivitate. Competitivitatea, de fapt, înseamnă că trebuie să găsim mijloace necesare pentru cercetare. Trebuie să modernizăm exploatările agricole trebuie ca acestea să se poată adapta noilor contexte, noilor concepte. Când se vorbește de schimbări climatice, așa cum am făcut-o ieri, asta înseamnă că trebuie să avem mijloace financiare la dispoziția agricultorilor pentru adaptare la modernizare. Iar în final, în ceea ce privește eventuala renaționalizare a agriculturii, eu sunt de părere că trebuie să avem o politică la nivel european, o politică unică pentru că cele 27 de state membre sunt uh, legate în mod solidar pe această chestiune și anume alimentația. Nu suntem capabili să ne asigurăm aprovizionarea alimentară de unii singuri, dacă nu o facem în mod solidar. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul José Bove, două minute, după care Albert Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, aș dori să-l felicit pe raportor, pentru că sunt de părere că dezbaterea actuală demonstrează că există adevărată voință colectivă de a merge în aceeași direcție și cred că e deja un punct foarte pozitiv și foarte interesant pentru a avansa repede. E adevărat, ne aflăm într-o situație de criză. Toată lumea a subliniat acest lucru, însă există o cifră pe care eu aș vrea să o subliniez. Astăzi, în Europa, în timp ce noi dezbatem, există o exploatare agricolă care dispare uh, la fiecare trei minute. Deci din 3 în 3 minute dispare o fermă agricolă în Europa. Iată unde este criza. De aceea, sunt de părere că, într-adevăr, acum discutăm despre principii, principiile de, incluse în tratatul de la Roma. Trei principii clare. Ne dorim ca consumatorii să aibă acces la produse agricole la un preț rezonabil și, în al treilea rând, veniturile uh, agricultorilor. Știm că acest principiu cel de-al treilea nu a fost încă îndeplinit. Poate că ar fi bine să tragem învățăminte din trecut și să ne dăm seama că din 1995 producția agricolă, în funcție de regulile impuse de OMC, n-a dus la o situație din ce în ce mai proastă. Alinierea prețurilor europene pe uh, piața mondială nu se face din motive economice. Prețurile uh, pe piața mondială n-au nicio legătură cu realitatea economică, pentru că e vorba de prețuri pentru excedente. Deci noua politică pe care noi trebuie să o instaurăm trebuie să ținem seama de această istorie, de acest trecut și trebuie să ne punem întrebarea cum anume în interiorul Europei vom plăti acești agricultori în funcție de costurile reale de producție. Și dacă plecăm de la acest principiu, atunci putem prin ajutoare, prin sprijin financiar, să ajungem la o situație echitabilă pentru toată lumea. Acum, în ceea ce privește reorientarea fermelor agricole, foarte multă lume a vorbit despre aspectul ecologic. Eu cred că astăzi putem beneficia de ajutoare pe mai mulți ani de zile pentru a avea o reorientare globală a sistemului agricol. Un al treilea element care mi se pare fundamental este acela al relațiilor cu alte țări, și anume țările din Sud. Astăzi există o distorsiune a concurenței și știm că această distorsiune se face în sensul noi înspre ceilalți și nu invers. Deci ar trebui ca instrumentele politice agricole să nu distrugă celelalte agriculturi peste tot în lume, mai ales în țările cele mai sărace. Josie, dobbiamo procedere molto... Trebuie să fim foarte rapizi. Are cuvântul domnul Alves, apoi domnul Lavia. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă vrem să uh, aducem împreună cetățenii și politicienii, trebuie să discutăm de mai mulți parteneri implicați aici în PAC, nu numai de fermieri. Și uh, în afară de securitatea alimentară, se mai pune și problema calității alimentelor în Europa. Ar trebui luat în considerare și acest punct. Și la nivel european trebuie să vedem care sunt noile provocări, nu numai cele de care uh, deja discutăm, schimbarea climatică și așa mai departe pentru că este foarte posibil ca PAC să contribuie la toate aceste aspecte și să includă obiective din fiecare domeniu. În ceea ce privește piața, trebuie să ne, asigurări, trebuie să ne asigurăm că lanțul aprovizionării care există pe piață este echitabil. Trebuie să existe și reguli în zona de producție agricolă și, de asemenea, ne trebuie acea plasă de siguranță. De exemplu, mecanismele de refinanțare a exporturilor pot să aducă o contribuție la uh, rata de schimb. Deocamdată nu avem niciun instrument de adaptare a ratei de schimb. Și aș putea spune că date fiind aceste aspecte, probabil că Domnul Lavia. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Un minut, foarte pe scurt. Mai întâi, doresc să mulțumesc pentru dezbaterea de astăzi, pentru că Astfel, uh, aflu aici informații utile în Comisia pentru Bugete, unde sunt raportor permanent pentru agricultură. Apoi, acolo voi vorbi despre uh, discuție de aici pentru a apăra bugetul pentru agricultură. Deci nu voi intra aici în detalii. Sper doar că vom avea suficient timp și posibilități de a mai discuta aceste lucruri. Dar Cred că trebuie să justificăm politica agricolă la bugete pe lângă celelalte politici, pentru că bugetul pentru agricultură va suferi presiuni importante. Va trebui să avem o politică comună de apărare care cu siguranță va interveni în bugetul uh, financiar, dar trebuie să justificăm politica agricolă din ce în ce mai mult ca politică de mediu, în favoarea peisajului, în favoarea consumatorilor și deci prin politici legate, dar altele decât strict politica agricolă. Altfel va fi greu să ne justificăm. Deci vă mulțumesc pentru toate contribuțiile pe care vi le veți aduce pentru a apăra lumea agricole în fața celorlalte politici și în afara acestei comisii și la bugete. Mulțumesc! Nicica. Mulțumesc, domnul Olevicca. Dziękuję bardzo. Otóż powinniśmy sobie przede wszystkim... Mulțumesc foarte mult! Cred că, în primul rând, ar trebui să ne punem întrebarea cui folosește PAC, nu numai fermierilor, ci și consumatorilor și de aceea ar trebui să încercăm să câștigăm, să câștigăm pe consumator de partea noastră și să spună consumatorii eh, să le spunem consumatorilor de ce buget dispunem și ce măsuri vrem să implementăm pe viitor. Așadar, ar trebui să ne punem întrebarea dacă locuitorii din zonele rurale își ating obiectivele, de exemplu, pot să asigure alimentele pentru populația europeană și dacă asigură calitatea acestor produse alimentare. Dacă putem găsi răspunsul la această întrebare, înseamnă că am făcut pași înainte. Știu că nu este o întrebare ă, privită cu ochi buni la acest moment. Apoi, dacă privim PAC, putem, îi putem ajuta pe acei fermieri care asigură calitatea produselor alimentare pe piață și ne ajută în acest fel să avem un raport uh, echitabil între um, preț și produs. De asemenea, trebuie să scăpăm de birocrația excesivă. Și un alt punct important este să îi ajutăm pe acei fermieri din zonele rurale, rurale care nu produc pentru piață, dar care locuiesc în aceste zone și nu pot supraviețui fără ajutorul UE. Ar trebui să le oferim acestora servicii publice de calitate bună, pentru că astfel de schimbări ne pot uh, ajuta să schimbăm mentalitatea oamenilor din zonele rurale și, de exemplu, să le asigurăm acces la educație, la servicii medicale și așa mai departe. Nu este vorba numai de PAC aici, este un context mai larg. Sul text. Vă cer scuze, dar bineînțeles vom reveni asupra acestui text. Este atât de important pentru noi. Știu că toți trebuie să ia cuvântul, dar la 12 și jumate trebuie să părăsim sala. Uh, domnul sau doamna Iar are cuvântul. Domn, perdere timpul prețios, per 50 secunde. Să nu pierdem timpul, doar 50 de secunde, vă rog. Da Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun că eu sunt de părere că în această comisie ar trebui, în primul rând, să discutăm punctele pe care suntem de acord, de exemplu, uh, agricultura care să fie ecologică și uh, oferirea de produse de înaltă calitate. Pe mine nu mă interesează procentele, pentru că nu trăim cu procente. Uh, vreau doar să menționez că ar trebui să existe niște negocieri colective și să vedem care sunt fondurile disponibile la nivel european și să le plătim 100%. Și nu cred că în această comisie ar trebui să uh, intrăm foarte mult în detalii acum. Per un minut. Are cuvântul doamna Garcia Hernandez Garcia. Da, mulțumesc, domnule președinte. Două teme. Mai întâi bugetul și faptul că e nevoie de uh, mijloace financiare suficiente pentru următoarele perspective financiare, fără de care nu vom reuși să aplicăm modularea, așa cum s-a întâmplat la ultima reformă. În al doilea rând, aș dori să spun, să amintesc faptul că există anumite state membre care primesc bani mai mulți uh, de la PAC, dar există și țări din printre statele membre cu vechime care uh, primesc anumite uh, sume în așa fel încât efectul de finanțare al PAC este de fapt un efect neutru asupra bugetelor lor. Deci, în cadrul acesta al principiilor PAC, odată ce banii știm de care bani dispunem, trebuie să vedem dacă pe piață există alimente suficiente, bune, sănătoase și la prețuri rezonabile. Și apoi trebuie să vedem și acordurile internaționale în cadrul OMC, modul în care se gestionează piața. Și în final e nevoie de un angajament clar și anume să nu schimbăm întotdeauna regulamentele PAC în cadrul acestor perspective financiare. O politică agricolă comună, cel puțin pentru 5 ani la rând. Grazie per il... Mulțumesc pentru faptul că ați respectat timpul. Doamna McGuinness, pentru a încheia dezbaterea. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum uh, colegul meu s-a referit la situația bugetului, eu cred că și 2020 uh, ar putea fi o problemă pentru noi, având în vedere cadrul foarte strict. Așadar, suntem într-o, într-o situație de buget limitat și în legătură cu bunurile publice, eu sunt preocupată de uh, problema ecologică, de problema mediului înconjurător cred că ar trebui să, dăm, să acordăm mai mult respect agriculturii și producției de alimente când purtăm această dezbatere. Și cred că problema volatilității este foarte serioasă. Am învățat o lecție de, din situația de pe piață și nu vrem să se repete situația. Nu aruncați instrumentele existente înainte să știm cu ce le putem înlocui iar în ceea ce privește plățile, aici fermierii sunt cei mai implicați pentru că nu vor să piardă bani. Așadar, trebuie să știm care sunt instrumentele pe care le-am putea utiliza pentru redistribuire înainte de a lua uh, decizii cu efecte directe în ceea ce privește echitatea. Uh, copiii mei spun întotdeauna că nu se simt uh, tratați egal iar în această chestiune a egalității, a echității, uh, trebuie să vedem că există sisteme diferite de costuri și uh, în diversele state membre situația este diferită. Mulțumesc! Chiedo se qualche... Îmi cer scuze colegilor care poate ne au avut ocazia să ia cuvântul, dar trebuie să încheiem, pentru că mai avem un ultim punct la care vom discuta din nou despre bugetul PAC. Îl felicit pe George Lyon, care va face o muncă care ne, fi, ne va fi de mult ajutor și foarte importantă pentru noi, o reacție pozitivă, modernă și transparentă pentru viitorul acestei politici importante, de interes major pentru toți fermierii, dar și pentru toți cetățenii europeni. Înainte de a încheia ședința Comisiei, avem două lucruri la diverse. Mai întâi, doamna McGuinness va lua cuvântul pentru a ne informa în legătură cu situația procedurii uh, pentru bugetul anului 2011. Și apoi domnul Lavia. Doamnă McGuinness, vă rog. Mulțumesc, pe scurt. După cum știți, având în vedere comisia și-a început activitatea târziu, nu va avea dezbatere sau rezoluție în legătură cu strategia anuală, politicii anuală, dar va exista o rezoluție privind bugetul 2012 și amendamentele trebuie depuse până 25 februarie. Dezbaterea are loc astăzi. Eu am depus un amendament la rezoluția pregătită de raportor um, în legătură cu agricultura și doresc uh, să rog colegii care au observații să-mi contacteze biroul pentru, și să-mi transmite aceste observații și voi trimite apoi prin e-mail uh, amendamentul și sugerez de asemenea o organizare a Nu este foarte importantă, acele două amendamente, în schimb, cred că sunt importante. Deci vă rog reacționați și cât de repede, pentru că nu avem timp. Mulțumesc! Un și acum un ultim punct la diverse, la cererea domnului Hanion. E vorba despre aplicarea normelor privind uh, uh creșterea oilor. Vă rog. Mulțumesc. În legătură cu interzicerea uh, cuștilor baterie în, uh, impuse de uh, guvernul polonez pentru pui. Este um, e vorba de o fermă uh, Uh, care va, în care vor exista doar 8.000 de pui și se vor investi 20.000 uh, de euro pentru a uh, modifica echipamentele și această persoană, proprietarea fermei, este foarte îngrijorată de prevederile um, autorităților poloneze. Dorim să știm dacă um, Uh, solicitarea polonezilor de a putea vinde ouăle poilor de baterie din Polonia, Regatul Unit, uh, se va aplica și României și Bulgariei. Uh, se, dorim să vedem ce se va face cu fondurile um, investite de Comisia în Polonia pentru dezvoltare rurală, pentru că dorim ca aceleași condiții să se aplice tuturor. Mulțumim, domnule Aniu, mulțumesc tuturor. S-a încheiat ședința Comisiei și ne revedem pe 16 martie. Mai